Good afternoon, dear colleagues. We will start our... Bună ziua, dragi colegi, dragi colegi. Vom începe reuniunea noastră a Comisiei FAM din această după-amiază. Dacă nu sunt propuse schimbări ale ordinii de zi, se consideră că aceasta este adoptată. Următorul punct, aprobarea procesului verbal al reuniunilor din 10, 11, 24 aprilie și din 11 mai. Se consideră că acestea sunt aprobate. Nu avem comunicări din partea președinției. Următorul punct, egalitatea de gen și politicile de de gen în Uniunea Europeană. Scopul acestei audieri este de a vedea cum sistemele diferite pot avea efecte asupra uh, egalității de gen în statele membre. Le urez bun venit experților care au uh, răspuns pozitiv la invitația lansată de a participa la audierea noastră. Această audiere este organizată în uh, ciclul uh, raportului pe care îl avem pe această temă. A fost uh, realizat și un studiu pe această temă care va fi prezentată de, de către autor. Uh, legile în privința taxării pot fi neutre din punct de vedere al uh, genului, însă efectul asupra femeilor sau bărbaților diferă în funcție de contextele sociale și economice. Uh, trebuie ca femeile să fie încurajate să-și lanseze propria afacere Fiscalitatea rămâne în mare de competența statelor membre, însă scopul nostru este de a ne asigura de egalitate de tratament între femei și bărbați. Sper că după ce vom fi uh, ascultat punctele de vedere ale experților, vom putea avea o dezbatere rodnică care să ne ajute în uh, activitatea noastră pe acest subiect. Dau cuvântul acum experților noștri, începând cu doamna Elizabeth Clatzer, lector la Universitatea Națiunilor Unite pe programul de egalitate de gen și studii. E vorba despre Universitatea din Islanda. Este un uh, economist feminist, o economistă feministă, cercetătoare, activistă și consultantă. S-a specializat în uh, gen și uh, finanțare publică, globalizare și economie feministă. Doamnă Clațăr, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, îmi face o mare onoare să fiu prezentă la această întrunire atât de importantă. Astăzi este pentru întâia oară când Uniunea Europeană preia realmente această, acest subiect și este cu atât mai important cu cât uh, se știe bine că obligațiile de natură juridică care să oblige instituțiile și Uniunii Europene și statele membre uh, să mm, trateze chestiunile de egalitate de gen și de prevenirea discriminării, inclusiv în politicile de taxare, există deja. Deci toată această bază juridică există. E posibil să le cunoașteți prea bine, să cunoașteți prea bine acest temei juridic, însă eh, spun că este un moment eh, extrem de prielnic pentru a ne asigura că obligațiile juridice sunt într-adevăr respectate. Nu e vorba doar despre obligațiile juridice, ci și despre angajamentele politice, precum și uh, obiectivele de dezvoltare durabile pe care și le-au asumat uh, instituțiile europene. pentru a vă prezenta în câteva cuvinte despre ce voi vorbi astăzi. Se știe prea bine că există o tradiție foarte lungă de uh, politici fiscale care nu iau în seama aspectele legate de gen. Dar totuși uh, contextele și situațiile legate de gen uh, au o paletă foarte mare Așa cum spuneați și dumneavoastră, există um, fel și fel de stimulente pentru uh, femei, pentru ca acestea să intre pe piața muncii. N-am să vorbesc în uh, amănunt despre acest uh, subiect, pentru că știu că îl stăpâniți. Dar mai există și o altă problemă, și anume uh, faptul că scutirea de uh, TVA pentru produse importante pentru femei uh, este mult prea redusă. Însă toate aceste elemente, de fapt, sunt legate unele de altele. Uh, voi aborda doar șapte chestiuni cheie. În primul rând, semestrul european care structurează politicile economice de-a lungul anului. Ei bine, în pregătind această prezentare, am uh, analizat recomandările specifice de țară în domeniul fiscal și reiese clar că acestea uh, nu iau în seamă, în general, aspectele de gen. De ce spun în general? Pentru că, totuși, chestiunile legate de stimulentele pentru cel de cea de-a doua persoană care aduce bani în casă, să spun așa, a fost deja uh, studiată și chiar s-au luat măsuri în această direcție. Recomandările specifice de țară sunt, cel puțin în parte, riscante din punct de vedere al genului, pentru că în aceste recomandări se promovează o schimbare a structurii Uh, legate de taxe care ar putea duce la sporirea inegalităților de gen. Și mai mult, nu s-au făcut niciun fel de analiză de impact în privința implicațiilor uh, de, asupra genului. Deci e clar că se pot face multe în această direcție. Apoi, politicile fiscale și domeniul de aplicare se bazează din ce în ce mai mult pe conceptul uh, fiscalității care să încurajeze creșterea economică. Ori asta a dus uh, la sporirea inegalităților chiar și mai mult. De ce? Pentru că acest tip de fiscalitate Um, uh, recomandă și reduceri pe um, taxa pe societăți și uh, cere creșteri uh, ale taxelor pe consum. Oricum, e clar că s-au uh, uh, schimbat oarecum abordările în ceea ce privește TVA-ul și uh, s-a încurajat renunțarea la folosirea unui TVA redus. Nu am să vorbesc despre faptul că o astfel de fiscalitate care să stimuleze creșterea economică are sau nu un efect pozitiv asupra economiei, dar sunt uh, și chestiuni legate de condiționalitățile macroeconomice dar eu nu cred totuși că există o relație directă între reducerile taxe, taxelor pe societăți și uh, faptul că scăderea TVA-ului ar duce într-adevăr la o creștere economică. Mm, iar dubiile mele persistă oricum această noțiune de fiscalitate care să încurajeze creșterea economică deschide, practic, uh, posibilitatea ca diferențele salariale și de venituri să crească chiar și mai mult. Această uh, modificare, de fapt, are implicații foarte mari asupra genului și nu face decât să le sporească. Una dintre provocările din acest domeniu este faptul că, din multe puncte de vedere, statisticile și datele disponibile sunt uh, foarte puține, mai ales în ceea ce privește um, șabloanele de gen în ceea ce privește veniturile și proprietatea. Banca Centrală Europeană mm, face colectarea de date în ceea ce privește mm, proprietatea și ne-am dorit ca Banca Centrală Europeană să includă și dimensiunea de gen în aceste studii. În al treilea rând, trebuie să privim chestiunile legate de taxe și cheltuielile publice ca cele două fețe ale aceleiași monede. Aceste tendințe va, vor duce la reducerea surselor disponibile pentru politicile publice. Deci, din punct de vedere al genului, întrebarea este care este venitul general uh, generat, care este spațiul fiscal, deci câte resurse sunt disponibile pentru cheltuielile publice. Un sistem fiscal progresiv um, poate duce, de fapt, la um, o mai mare egalitate de gen. Nu încă o dată, de fapt, Există îndoieli cum că aceste politici ar duce realmente la, uh, o, la mai multe locuri de muncă și la creștere economică și la reducerea inegalităților de gen. S-ar putea ca, de fapt, efectul să fie invers. Mult prea adesea se uită, evident, de fapt, e important să mergem către un, uh, un sistem de taxare care să fie uh, prietenos pentru mediu, însă nu, acesta nu trebuie să fie neutru din punct de vedere al genului. Această chestiune merită să mai fie studiată, ba chiar în aprofunzime. există efecte atât legate de uh, venituri, cât și în ceea ce privește utilizarea veniturile, uh, veniturilor, politicile legate de egalitatea de gen și așa mai departe. Cea de-a cincea propunere, schimbările în structura taxelor și propunerile pentru reformare ar trebui să promoveze o egalitate mai mare în uh, sistemele de taxare, de impozite. Un uh, astfel de sistem progresiv care să includă atât uh, impozitele pe societăți, cât și impozitele personale ar trebui mm, care să, se baz, care să fie de fapt privite drept sursele principale de venit ar fi binevenite. Știm foarte bine că uh, distribuirea averilor este una extrem de inegală. Ultimele două propuneri sunt mai degrabă orientate către politici. În primul rând, bazându-mă pe observațiile pe marginea semestrului european și mai ales în ceea ce privește fiscalitatea și faptul că acesta include mult prea puțin perspectivele de gen, și știu că comisia dumneavoastră s-a ocupat de, deja de această chestiune, se pro propune să se facă o evaluare a efectelor de gen, o evaluare regulată și o astfel de evaluare să devină de fapt un standard, o normă a semestrului european. Dar de asemenea, este urgent ca uh, cunoștințele legate de uh, finanțările de gen să fie introduse în uh, tot procesul de gândire la nivel european și în ceea ce privește semestrul european. Deci toate aceste cunoștințe ar trebui uh, introduse în acest pro, proces de reflexie și aceste obiective de gen trebuie să fie integrate în toate documentele din procesul legat de semestrul european. E vorba despre um, studiul anual legat de creștere, um, recomandările specifice de țară și așa mai departe și uh, Parlamentul ar avea un cuvânt greu de spus în tot acest proces, mai ales în ceea ce privește uh, sporirea implicării și efectului pe care l-ar putea avea activitatea comisiei dumneavoastră. În fine, ultima propunere este de perspectivă, să spun așa. E vorba despre o inovare la nivel instituțional, și cunoștințele și capacitatea în ceea ce privește chestiunile legate de gen sunt, din păcate, mult prea limitate deocamdată. Eu propun să se creeze un consiliu uh, al legalității de gen și al politicilor fiscale. Deci, atât la nivel european cât și la nivel național, un astfel de consiliu ar constitui o sursă foarte bună atât de informații cât și de expertiză. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitația acordată de a vă vorbi asta. Thank you, Mrs. Placer, for your... Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Acum am să dau cuvântul domnului Van Dam, președinte al Friday Group din Belgia. Dânsul este consultant pe probleme sociale ale premierului belgian. De asemenea, face parte din think tank-ul The Friday Group. De asemenea, este și membru al Consiliului General al Institutului Național pentru Sănătate și Asigurări împotriva dizabilităților. Good afternoon. Um, thank you. Uh, Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte, pentru această ocazie. De fapt, am fost șef de personal al Ministerului Sănătății din Belgia până în uh, vara trecută. Însă, dat în faptul că soția mea a avut o ofertă în uh, Norvegia, ne-am mutat acolo în ultimul an. Însă continui să activez pentru Friday Group, în care în calitate de președinte și în această calitate mă aflu și astăzi aici. Cine suntem așadar? Suntem, suntem un think tank multidisciplinar și multipluralist format din uh, oameni tineri uh, și ne finanțați de Fundația Regelui Badon. În următoarele 10-15 minute vă voi uh, prezenta un uh, câteva idei uh, concrete pe care le-am uh, făcut le-am elaborat împreună cu alte două colege care nu au putut fi astăzi prezente. Am să încerc cu o, încep cu o observație care mm, pentru Friday Group este importantă. Nu am reușit să recrutăm la fel de multe femei precum bărbați în think tank-ul nostru și uh, încercăm să ne dăm seama de ce e așa de greu de recrutat femei, de ce sunt și subreprezentate în viața publică și ca vorbitoare în public, cel puțin în Belgia. Este o problemă. Constatăm astăzi că femeile desfășoară încă mult mai multe activități neplătite în comparație cu bărbații. În Belgia, de pildă, femeile lucrează în medie o oră și jumătate în plus, fără plată. Deci este vorba, se cumulează în uh, mai multe săptămâni de muncă neplătite pe an. Vedem că și din punct de vedere a timpului există o inegalitate. Femeile își petrec timpul altfel decât uh, bărbații, lucruri care se schimbă oricum semnificativ odată cu venirea copiilor pe lume. De aceea încercăm să vedem cum se poate ajunge la o mai mare egalitate a folosirii timpului și să reducem inegalitatea de gen în acest sens. Ne-am concentrat pe Belgia ca studiu de caz, după care vom propune și câteva reforme de tip operațional pentru a aborda chestiunile care țin de drepturi sociale și politicile de impozitare. Iată cadrul mai general, deci urmează acum o veste bună pentru că Comisia, după cum știți, a lansat o directivă revizuită în ceea ce privește concediul parental în aprilie unde se abordează câteva din aceste teme, după cum veți vedea. Important este să continuăm să investim în concediul parental și de ce trebuie revizuite și politicile în domeniul impozitării. Acesta va fi al treilea punct, după care voi veni câteva propuneri concrete pentru Belgia. Răspunsul Comisiei vis-a-vis -vis de problema inegalității de gen se concretizează în concediu parental uh, într-o mai bună structurare și mai generoasă. Știți că în aprilie Comisia a propus o, uh, pentru cupluri o perioadă de patru luni indivizibile și de asemenea tipuri de um, angajare cu timp de lucru variabil și flexibil. Asta însă nu înseamnă că problema să este rezolvată, chiar dacă propunerea este bună. Propria mai țară se consideră ca fiind ușor progresistă în ceea ce privește uh, inegalitatea de gen, se află undeva la mijlocul țărilor europene. Aceste directive au fost adoptate atât de Consiliu cât și de Parlament Astfel, armonizarea la nivel european ar uh, duce la o reducerea decalajului cu țări ușor progresive precum uh, Belgia. În al doilea rând, nu s-a prea făcut mare lucru în ceea ce privește prevederile fiscale. Cred că sunt două teme care trebuie abordate simultan. Deci, nu, problema nu este rezolvată și trebuie să mergem mai departe. De ce? De ce concediul parental este atât de important? Pentru că uh, face posibilă uh, o distribuție mai echitabilă a muncii neplătite. Dacă și tații sunt implicați de la naștere în îngrijirea copilului, vor prelua și uh, alte câteva sarcini uh, în gospodărie uh, de atunci încolo. Ceea ce va face nu doar ca bărbații să participe mai mult acasă, ci și pentru femei le vrea crea posibilitatea să investească mai mult în sfera publică și astfel uh, se va poate reduce și decalajul salarial de gen. De asemenea, există beneficii pentru copii. Analizele au arătat că pări, copiii care au crescut cu tați acasă la început și că tați care au mai preluat și alte sarcini acasă sunt mai fericiți. Mai mulți să se alinieze și la aspirațiile uh, optaților, um, se ajunge și la mai puține divorțuri, care de asemenea constituie un mare factor de risc pentru um, creșterea inegalității de gen și se ajunge la o mai bună productivitate pentru că astfel se pot, pot capacita și mai mult femeile pe piața muncii. Deci este o chestiune importantă. Totuși, cum anume stimulăm uh, crearea de mai multă egalitate de gen. Vă spunem că concediul parental este un aspect important, însă, așa cum a spus Comisia în 2012, tinerii bărbați uh, și tinerele femei uh, nu au de-a face cu aceleași alegeri atunci când decid să creeze o familie sau nu. trebuie să analizăm două chestiuni. Vă spuneam, uh, concediu parental și paternitate pe de o parte și politici fiscale pe de altă parte. Și politici destinate familiilor, conform datelor OCDE, am categorizat uh, țările OCDE în patru categorii și constatăm că doar țările nordice sunt acolo unde trebuie în ceea ce privește politicile familiale și neutre din punct de vedere de gen pentru a depăși acest decalaj. În cazul multor altor state membre există în continuare un mare dezechilibru. Politici fiscale moderne. În raportul doamnei Gunnarsson, care va urma după mine, uh, analiza dânsei se bazează pe un document al domnului Milder, unde doar se arată că doar Suedia are un sistem de taxare individualizată. În toate celelalte țări există prevederi care stimulează uh, ca în cadrul unui cuplu un partener să lucreze mai puțin pentru a avea dreptul la un impozit mai scăzut. Evident, acest stimulare face ca deseori femeile să lucreze mai puțin, pentru că ele sunt uh, cele care câștigă mai puțin și mm, din acest punct de vedere ele vor beneficia din ace- de pe urma acestor reduceri fiscale. Deci acesta constituie o mare problemă Trebuie să reformăm concediul parental și de paternitate pe de o parte, există și o reformă fiscală pe de altă parte, care trebuie făcută la nivel de state membru și întrebarea este cum anume să încercăm să implementăm aceste lucruri foarte concret. Dacă analizăm concediul parental și cel de paternitate, rezumându-ne la Belgia în acest caz, constatăm că în mare parte femeile sunt cele care pre- utilizează prevederile sociale care țin de concediu de maternitate. 63,7% mai precis. Dacă vrem să ajungem la o mai mare egalitate de utilizarea timpului în, într-un cuplu, atunci trebuie abordată și această chestiune. Propunerea Comisiei este un pas important înainte, dar mai există probleme de abordat. Ceea ce vă prezentăm noi se eh, referă la câteva propuneri pentru uh, reformarea sistemului de uh, concediu de paternitate și concediului parental. În momentul de față, în Belgia, ai dreptul la Uh, patru luni de concediu parental, unde se achită 70%. De, de fapt, 700 de euro, ceea ce nu este un stimulant convingător pentru tați. Pe de altă parte, tații pot beneficia și de concediu de naștere de 10 zile, ceea ce iarăși s-ar putea armoniza și la nivel european. Tot din partea politicii Uh, din această perspectivă, vorbind, știm cât de importante sunt și chestiunile bugetare. Deci am încercat să elaborăm o reformă fiscală care să stimuleze tații să beneficieze de acest concediu de mm, parental cât se poate de rapid, pentru că vedem că de, cu cât mai repede uh, se ia acest concediu parental de către tați, cu atât mai mult se implică aceștia și în viața gospodăriei. Vă sigur că aceste măsuri trebuie să fie acceptabile din punct de vedere al bugetului și trebuie să aibă loc cu cât mai uh, repede cu putință în viața bebelușului. Deci trebuie să existe un buget pentru concediu de paternitate deci să rămânem la aceste patru luni cu 700 de euro. Dar dacă se iau aceste patru luni în primul an de viață, atunci să fie vorba nu de, de 4 ori 700, ci de 5 ori 700 de euro comprimați în 3 luni. Practic, vă dublăm beneficiile de concediu parental pentru două luni și jumătate. practic, s-ar majora venitul net uh, cu 700 de euro, ceea ce însă totuși este destul de puțin și nu va stimula poate pe prea multă lume. Deci, concediu de naștere de 10 zile, urmat de concediu parental reformat, 4,5 luni, la o, circa 1000 de euro pe lună, creând astfel o perioadă de trei luni în care cu un nivel de venit rezonabil și tatăl poate sta acasă, să aibă grijă de copil. Deci generând astfel undeva în jur de 1500 de euro pe lună, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru ca și tații să dorească să beneficieze de aceste prevederi. Deci îmbunătățirea uh, netă de 700 de euro pe gospodărie Mulți oameni ar considera că ar fi un tip de concediu de tip scandinav. Care sunt costurile? Iată că le-am și calculat, ținând cont atât de parametri fiscali cât și parafiscali. Este ar fi vorba de 15 milioane de euro la nivelul Belgiei. 400 de miliarde de euro reprezintă PIB-ul Belgiei, așa, spre comparație. la 11 milioane de locuitori. Cum finanțăm? Uh, iată, așa cum vă spuneam, ca și alte 25 de state membre, avem uh, prevederi fiscale care încurajează unul din parteneri să lucreze mai puțin, pentru că uh, se aplică deduceri fiscale la finele anului care ajung la 10.200 de euro pe an în cazul Belgiei, ceea ce face ca deseori femeile să nu dorească să câștige mai mult de un anumit prag pentru a beneficia de aceste deduceri. Noi uh, milităm împotriva acestor uh, prevederi fiscale. La fel o face și Consiliul de Finanțe din Belgia și Consiliul Social. 600 de milioane de euro pe an uh, sunt cifrele acumulate pentru aceste deduceri fiscale acordate și noi uh, propunem ca uh, din acești bani să se folosească pentru ceea propunerea noastră care vizează concediul parental. Desigur că nu este un pas politic prea facil, și aș spune că majoritatea partidelor conservatoare, cel puțin în Belgia, uh, se cam cramponează de aceste deduceri fiscale și înțeleg că renunțarea la astfel de prevederi nu este facilă din punct de vedere politic, de aceea propunem să nu se indexeze deducerile maxime de care poți beneficia de 3 sau 4 ori la rând, care ar putea genera marja bugetară necesară pentru reformarea concediului de paternitate pe care vi l-am prezentat anterior. Deci o abordare pragmatică. Se ajunge astfel la o capacitare a femeilor Am, ne-am adus o contribuție și în elaborarea uh, altor politici fiscale, de pildă TVA-ul se va scădea pentru produse de igienă pentru femei și, de asemenea, am promovat și alte măsuri pentru reducerea inegalităților de gen. Mm, sunt chestiuni însă care se uită în anumite dezbateri. Uh, liberi întreprinzători, de pildă, o temă asupra căreia trebuie să ne aplecăm mai mult. De asemenea și părinții la care uh, ajung copiii dați în plasament. O altă chestiune se referă la o directivă a Comisiei, care probabil vă va fi prezentată cât se poate de curând, în care la articolul 8 se prevede că cele patru luni de concediul parental nu pot fi transferate celui al partener și uh, ar trebui să fie plătite la nivelul concediului uh, de boală, ceea ce este mult mai mult decât uh, prevederea actuală din Belgia. Deci este important să luptăm pentru acest articol 8. De asemenea, și directiva cu privire la concediul de maternitate ar trebui revizuită și să fie mai generoasă pentru a spori legăturile familiale. Ne bazăm pe dumneavoastră și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă și acum trecem la următoarea prezentare. Și am să dau cuvântul doamnei Gunnelson la Universitatea Lumie din Suedia. Și doamna Gunnelson are contribuții naționale și internaționale pentru a Mulțumesc foarte mult pentru această <clears throat> posibilitate de a prezenta o nouă perspectivă în ceea ce privește fiscalitatea, mai ales pentru cei care lucrează în acest domeniu. Știm că este un domeniu în care, într-adevăr, pentru mulți cetățeni și politicieni, impozitarea sau domeniul fiscal este un domeniu destul de complicat de înțeles și ceea ce încercăm noi în raport este să explicăm cum anume putem organiza această nouă fiscalitate aplicând și principiul egalității de gen. Iată, aceștia sunt autorii raportului și toți acești trei Sunt cercetători activi în proiectul Fairtax. E un proiect pe care uh, îl coordonez eu și care este finanțat în cadrul uh, Orizont 2020. E un proiect care a început acum 2 ani de zile, la începutul lui 2015 și va dura până în 2019. Și de asemenea, am putea spune că e vorba de un proiect de cercetare pe care îl susține Comisia Europeană. Iată echipa care lucrează la proiectul nostru și o puteți vedea și pe Margaret și în spate undeva pe imagine și Ulrike. și mare majoritate dintre cercetătorii noștri lucrează la nivel universitar, nu neapărat la nivel de egalitate de gen, ci se ocupă și de chestiuni uh, fiscale sau realizează studii de gen. Iată obiectivele proiectului nostru și aș vrea să subliniez că noi facem foarte multe lucruri care încearcă să integreze dimensiunea de gen ori de câte ori aceasta este posibil de introdus. Asta pentru a răspunde la solicitarea adresată instituțiilor europene și anume că aspectele de gen în domeniul fiscalității să fie integrate și să fie incluse, nu lăsate în afara politicilor sau recomandărilor în materie de fiscalitate și impozitare în statele membre și la nivel european. Iar în raport există câteva rezultate cheie subliniate încă de la bun începutul acestuia. Noi suntem de părere că egalitatea de gen este un subiect cheie în momentul în care vorbim despre durabilitate sau politici care să fie rezistente în timp la nivel de state membre și la nivel european. Și evident că acest lucru e valabil pentru tot felul de uh, discuții și dezbateri pe tema fiscalității. De asemenea, raportul subliniază că politicile fiscale și de impozitare au un rol important în momentul în care vorbim despre impactul asupra pieței muncii. Deci, și un impact atât de distribuție cât și de alocații. Un mesaj foarte simplu ar fi următorul, și anume sistemul de impozitare uh, face în așa fel încât femeile sunt și mai sărace. Nu ajută femeile să uh, beneficieze de independența economică pe care și-o doresc, ci mai degrabă erodează această independență economică. Și am analizat lucrurile pe o perioadă îndelungată, observând că există deja realități socioeconomice care subordinează femeile. Iar sistemul fiscal a acutizat aceste capcane ale sărăciei, ale diferențelor salariale care au crescut între femei și bărbați, au acutizat și inegalitatea, și inegalitățile la nivel economic. Deci, sistemul așa cum este el gândit nu integrează o calitate a egalității de gen în general. Și așa cum spunea și Elisabeth, au existat mai multe studii solicitate de instituțiile europene care au demonstrat, de altfel, problemele legate de aceste sisteme fiscale și despre felul în care trebuie să creăm stimulente pentru a integra femeile pe piața muncii. Subliniem de asemenea faptul că nu ne dorim ca instituțiile europene să se mulțumească doar cu îndeplinirea unor îndatoriri la nivel juridic sau obligații juridice, ci ar trebui să ne asigurăm că există o adevărată egalitate de gen în domeniul fiscal. And this, this, this, this uh, reference to articles has already, have already... Și au existat mai multe trimiteri la diferite articole din tratat. Au fost menționate de Elisabeta Dinar, dar uitați-vă la cuvântul scris cu roșu. Și anume verbul ensure, care reprezintă miezul acestui angajament de promovare egalității de gen în Uniunea Europeană și în instituțiile europene și în statele membre. Și e clar că impozitarea nu este unul dintre acele domenii în care Uniunea Europeană are prea multe competențe, însă în momentul în care discutăm despre obligația de a se asigura, în engleză insure, e clar că asta cuprinde foarte multe domenii politice. Nu se oprește doar la strict fiscalitatea ca atare. Legal, um, uh, uh commitments to build on. And I, I'm, I'm sure that you... Și sunt convinsă că în comisia dumneavoastră știți foarte bine cum stau lucrurile, dar ca și profesor de drept vreau să subliniez acest lucru încă o dată. Această ipoteză de bază de care trebuie să ținem seama în momentul în care vrem să registrăm progrese în materie de impozitare și fiscalitate. Uitați-vă la cifrele pe care le prezentam în raport pentru a explica care este situația deocamdată în ceea ce privește impozitarea veniturilor în general în Uniunea Europeană, în statele membre. Și observăm că ne bizuim foarte mult pe venituri uh, referitoare la impozitarea forței de muncă. Și evident, este evident o problemă acest lucru. În momentul în care vorbim despre impozitarea proprietății, impozitarea capitalului sau taxe pe mediu, observăm comparativ că ne bizuim foarte mult pe impozitarea forței de muncă. E... was what I mentioned earlier is that we during ce vreau să menționez este faptul că timp de decenii a existat o ideologie care a încercat să promoveze o, o fiscalitate optimă. Și această ideologie se bazează pe multe studii economice. Dar, de multe ori, lucrurile mai ales când în, începând, din 2002, începând din 2014, uh, lucrurile au început să se schimbe când economiștii au început să înțeleagă faptul că fiscalitatea pe creștere, în fond, vine și subminează propria sa legitimitate, pentru că duce la prea multe inegalități, în general, în societăți. Și acest lucru e contraproductiv, tocmai pentru a avea creștere economică. Și, după cum s-a spus mai devreme, în momentul în care trebuie redistribuită bogăția prin sistemele naționale de, fisca, de fiscalitate, e clar că acest lucru vine și uh, contrazice această ideologie. Întrebarea este dacă putem să continuăm cu um, această bunăstare dacă putem continua cu aceste state în care se asigură bunăstarea, pentru că atunci e nevoie de venituri care să fie aliniate pe acele programe de bunăstare și pentru acordarea de alocații pe măsură. Și am observat că există o, un transfer al poverii de fiscalitate dinspre bărbați înspre femei. În unele locuri această, acest transfer este foarte vizibil. Noi în Suedia, spre exemplu, ajungem la o rată de 20%. Evident, la acestea se adaugă tot felul de alte taxe și, și contribuțiile sociale, care pot ajunge până la 58% și femeile nu au exact aceleași uh, posibilități financiare pentru, nu știu, tranzacții financiare sau și dacă uh, există o politică de impozitare a capitalului uh, mai redusă, e clar că asta este în beneficiu bărbaților de multe ori, nu în beneficiu femeilor. Și dacă e să ne uităm la fiscalitatea pe, perso- pe venit personal și diferitele praguri de impozitare, observăm că acestea au un profil progresiv redus și în multe state membre, de altfel, profilul de impozitare este foarte jos foarte redus. Ce putem observa pe acest diapozitiv? Putem observa că am putea discuta și despre cheltuielile fiscale. Cheltuielile fiscale, reducerile Avantajele fiscale fac parte din sistem. Ar putea fi, nu știu, niște deduceri fiscale pentru contribuțiile la scheme, scheme de pensii uh, private, uh, deduceri, nu știu, fiscale pentru cercetare, inovare, uh, pentru diferite tipuri de societăți, pentru alte tipuri de deduc cer fiscale pe care poate nu le cunoaștem, dar acestea vin și reduc per total veniturile obținute din fiscalitate. Și asta e de multe ori numai în beneficiul bărbaților, pentru că ei sunt cei care au veniturile cele mai ridicate. Apoi, munca neplătită, de asemenea care e făcută în mare parte de către femei. S-a menționat acest lucru adinaori în intervenția precedentă. Apoi, chestiunea concediului parental. Și ceea ce este important este să vedem că în mediul privat de afaceri, acestea sunt, aceștia sunt factori care intervin și nu neapărat pot fi inversați, în sensul că bărbații ar putea contribui cu un venit asemănător cu cel al femeilor. Deci observăm că există aceste șabloane bazate pe tradiții, pe inegalitățile care există în uh, societate și care se perpetuează și se repetă în sistemul fiscal. Și acum pentru a menționa problema impozitării persoanelor fizice și problema în absența sa. În multe țări, în 19 din 28 de state membre există a, a, aceste sisteme de impozitare individuale. Dar dacă e să ne uităm mai de aproape, ce observăm? Observăm că există tot felul de alocații familiale, reduceri fiscale, avantaje fiscale bazate pe diferite criterii și, evident, ca și evaluarea individuală în sistemul fiscal, ceea ce se acordă este recuperat prin diferitele sisteme de transfer de alocații sociale. Și evident, mă pot întoarce și la studiul Mulder, care demonstrează că nu sunt adevărate sisteme de impostare de persoane fizice în Europa. Din perspectiva mea, eu pot să vă spun că le am studiat ambele, și sistemele de asigurări sociale și sistemul personal, individual de impozitare. Iar din experiența mea, nu cred că vom ajunge vreodată la egalitate de gen în Europa bazându-ne pe situația actuală. E imposibil. vorbesc de 17 minute, așa că acum am să ajung probabil și la aspectele legate de diferența care există la nivel salarial și la nivel de avere, de bogăție. Noi în Suedia, spre exemplu, când vorbim despre bogăție sau avere sau proprietate, avem o diferență imensă. Există chiar un studiu care demonstrează că femeile suedeze au 50% din Suedia. Restul e uh, proprietatea bărbaților. Când ne uitam din punct de vedere al genului la uh, sistemul de uh, fiscalitate sunt prea puține studii și asta e valabil și pentru, spre exemplu, impozitarea pe proprietate imobiliară, deci, sau pe avere. Însă datele care există sunt foarte fărămințate la nivel statistic. Uh, se uită la venitul familiei, însă nu analizează și distribuția în intern în familie. Iar studiile care există par să arate că cei care au cele mai uh, mari venituri în familie sunt și cei care au bogăția cea mai mare. Apoi, evident că distribuția are un efect și asupra consumului. Și asta ține și de întregul sistem de impozitare, ceea ce trebuie luat în considerare în momentul în care vorbim despre profilul de distribuție al uh, fiscalității. Pentru că în reforma din 91 fiscală care a avut loc în Suedia, am observat că ratele au fost reduse pe bogăție și au, f- au fost crescute pe consum. Și a avut un efect in loc de blocare iar Suedia are un sistem de fiscalitate uh, care datează încă din, uh, data din 1971 și am putut să vedem care au fost beneficiile acelui tip de reformă. Da, dar se pare că va trebui să mă opresc cât de curând. Iar la finalul raportului nostru puteți observa că există și un capitol intitulat Recomandări. Ceea ce demonstrează că avem nevoie de mai multă cercetare pentru că datele nu sunt agregate și nu putem să facem o analiză aprofundată a sistemelor uh, naționale de impozitare tocmai pentru a putea pune degetul pe acele cazuri de inegalitate de gen care există și persistă la nivel structural. Noi avem speranța că instituțiile europene vor fi în măsură să-și ia foarte în serios obligațiile juridice și să fie la înălțimea acestei provocări. Și anume să avem niște studii aprofundate pentru a vedea legătura care există între egalitatea de gen și fiscalitate. Uh, Gunnarsson, Mulțumim foarte mult, doamna profesor Gunnarsson, pentru prezentarea acestui studiu și acum putem avea un schimb de opinii și aș dori să dau domnului, cuvântul domnului Gunnarsson. Mulțumesc <laughs> foarte mult! I think there are lots of elements uh, that we need to reflect. Uh, ne-ați uh, oferit o serie de elemente pe marginea cărora cu siguranță avem de gândit. E clar că mm, diferențele care provin din fiscalitate sunt destul de mari între uh, bărbați și femei. În ceea ce privește recomandările specifice de țară și semestrul european, noi am făcut presiuni mari noi, comisia noastră, pentru a avea nu doar recomandări specifice în ceea ce privește genul, dar să avem și o evaluare de impact uh, în ceea ce privește inegalitățile de gen. Uh, când uh, cereți recomandări în ceea ce privește riscul legat de gen, mi se pare foarte interesant de văzut uh, ce fel de astfel de recomandări există deja și care sunt recomandările care pun în pericol până la urmă egalitatea de gen. Comentarul dumneavoastră în privința uh, fiscalității eco și că nu ar fi neutră din punct de vedere al genului, din, așa intuitiv aș spune că pe măsură ce dezvoltăm uh, eco-fiscalitatea, Uh, scopul este de a reduce activitățile um, care dăunează mediului înconjurător. Dumneavoastră pare, um, păreți a spune că acest tip de fiscalitate, de fapt, um, pune în pericol egalitatea de gen. Mi se pare foarte interesant, voi mai reflecta pe această chestiune. Apoi, Nu știu dacă propuneți ca Consiliul uh, despre care vorbiți să fie creat uh, în fiecare stat membru sau la nivel european. Oricum, de ce nu? Ar trebui să existe o unitate generală. La fel, merită să ne mai gândim la această propunere. Și apoi, doamnă Urmason, uh, mi s-a părut interesant uh, faptul că s-a tot vorbit despre uh, o modificare, nevoia de a schimba uh, fiscalitatea de la impozitul pe um, mâna de lucru până la urmă către impozitul asupra societăților. dar aș vrea să știu dacă există date statistice care să arate că, în adevăr, veniturile din capital uh, sunt, uh, într-adevăr, uh, se datorează mai mult bărbaților decât femeilor. Mulțumesc, doamna Hannibal, SND, raportor din umbră. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor uh, experților pentru prezentări și comisiei pentru document. E o chestiune extrem de spinoasă și, precum știți, în Regatul Unit uh, acum suntem în perioadă electorală și uh, Evident, într-o astfel de perioadă, chestiunea impozitelor este apric dezbătută. Majoritatea observațiilor pe care le-ați făcut dumneavoastră nu apar niciodată în dezbaterile publice pe marginea fiscalității. S-a vorbit despre rate ale impozitelor și dacă <clears throat> se, vor, se va mări TVA-ul sau impozitul pe venit. Da, dar nu se vorbește niciodată despre structura impozitului, nu se vorbește niciodată despre aspectele de gen ale impozitelor și taxelor. Cred că majoritatea dintre noi suntem conștienți de faptul că taxa pe consum, TVA-ul și altfel, astfel de taxe le afectează în special pe femei. În Regatul Unit, impozitul pe profit este progresiv. dar din păcate acest lucru nu le avantajează pe femei. <clears throat> Sistemul uh, impozitelor este, din păcate, discriminator la adresa femeilor, pentru că, până la urmă, a fost creat de bărbați pentru a oglindi, până la urmă, imaginea societății de, cu ceva timp în urmă. Cred că ar fi foarte bine să se încurajeze implicarea femeilor în aceste discuții pe marginea fiscalității. Din păcate, astfel de discuții au loc mult prea rare ori. Structura taxelor și modul în care sunt prelevate acestea ar trebui discutate. Uh, toată activitatea pe, marginii, pe marginea echilibrului dintre viața privată și viața profesională are de-a face și cu acest subiect modul în care se fac cheltuielile publice, la fel, este foarte interesant și trebuie abordat. Pentru că implicațiile de gen sunt mari. Și apoi există implicații și la uh, adresa persoanelor în vârstă. Femeile tind să trăiască mai mult decât bărbații deci, într-adevăr, ați uh, atins o serie de puncte extrem de importante și care merită discutate mult mai amplu de atât. Mai sunt foarte multe de făcut. Domnul Gherica. Uh, uh, Mulțumesc raportorului. Cred că a fost un pas important în ceea ce privește egalitatea de gen. Aș dori să reiau câteva idei Doamnă Clață, dacă vorbim de impozitare care să stimuleze creșterea, nu prea știu ce e de înțeles prin această creștere, dar și-aș traduce așa la modul meu propriu. Înțeleg că în Franța, de pildă, începând cu cel de-al treilea copil, nu mai trebuie plătit impozit pe venit. Nu știu dacă la asta vă referiți cu sintagma Growth Friendly Taxation. Indiferent de Um, beneficiile fiscale ale părinților, plătesc prin intermediul copiilor mult mai multe impozite decât cei fără copii, astfel încât din deducerile de care beneficiază sau beneficiile pe care le au nu mai rămâne nimic. Deci, practic, plătesc mai mult, fac afacerea cea mai proastă. Domnule Van Gröningen, voastră ați mers cel mai departe uh, Uh, la nivel ideatic cu o mm, muncă neplătită. Aici uh, mi-ar plăcea o comparație între familii cu copii și, copii, uh, și familii fără copii. Nu vorbim de disponibilitatea de a avea copii sau neputința de a avea copii. Trebuie să vedem uh, de câți bani uh, dispun cei cu copii în comparație cu cei fără copii pentru a putea face o comparație. Dacă vorbim despre directiva cu privire la concediul parental, cred că uh, numărul de luni pe care îl acordăm este mult prea scăzut. Acum, dumneavoastră, vorbiți doar de Belgia cu 700 de euro, însă avem 28 de state membre, astfel încât va fi foarte dificil de transferat această sumă. Mm, vă propun să încercați să analizați cât costă un copil cu grădinița, cât din salar se pierde așa. Și aceste sume ar trebui acordate părinților care își îngrijesc copiii acasă. Eu cred că acest lucru ar fi cât se poate de aproape de uh, această egalitate de gen pe care ne-o dorim. În Belgia, de pildă, vă întreb cine plătește uh, pensia, generația viitoare sau uh, fiecare își uh, plătește practic propria pensie prin contribuțiile pe care le aduce. Dacă o plătesc uh, generație viitoare, atunci mm, acest lucru ar însemna că cei fără copii vor beneficia de pensie uh, plătită de copiii altora. De aceea și cei care nu au copii ar trebui să uh, plătească oarecum pentru generația următoare care le va plăti lor pensia. Cu propunerea dumneavoastră, cred că faceți un pas important, dar cred că trebuie mers chiar mai departe. Și mulțumesc, doamnă Gunnarsson, ați prezentat o serie întreagă de idei bune acolo. Um, pentru dumneavoastră mm, nu am întrebări suplimentare, dar în orice caz uh, se pare o uh, sinteză foarte bună pe care ne-ați prezentat-o. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, doamna Nigel! Doamna Neufeld. Mulțumesc și pentru prezentările dumneavoastră. Aș dori să adaug o chestiune care poate ține de uh, specificul german. Există uh, impozitul. Există bani care se plătesc către biserici. Uh, din impozitele plătite de către populație. Și aici nu mă refer la impozitul uh, direct care se plătește pentru biserici. Dar la ce aș dori să mă refer până la urmă? Până la urmă este, există acest transfer uh, din banii plătiți de toată lumea strict către bărbați, pentru că în Biserica Catolică există doar uh, preoți uh, bărbați. E vorba de bani din uh, impozitele generale, care sunt acordați acestor demnitari ai bisericii. Deci un transfer clar de la femei către uh, bărbați. E vorba de circa 190 de milioane de euro pe an din impozitele generale. Și cred că sub aspectul egalității de gen trebuie semnalat acest lucru încă o dată. Dacă pentru o anumită tagmă sau profesie genul este decisiv în exercitarea unei ocupații, și mă refer aici doar la Biserica Catolică, acest lucru înseamnă că femeile sunt private de la acest tipuri de transferuri. Deci eu cred că trebuie să ne îngrijim ca lucrurile să fie echitabile. Mulțumesc. Am să-i rog pe experții noștri acum să reacționeze, să vă răspundă. Două minute fiecare aveți la dispoziție, pentru că peste 9 minute începem votul. Deci două minute pentru răspunsul, vă rog. Uf, two minutes, so many questions. Fiuf, să răspund în două minute la toate întrebări e cam greu. În ceea ce privește recomandările riscante pentru gen, limitarea Uh, folosirii extensive a TVA-ului. Într-adevăr, povara este purtată mai mult de către femei, pentru că mare parte din venit, uh, până la urmă, este redirecționată către TVA. Iată, deci, o recomandare riscantă din punct de vedere al genului. La fel ca și uh, impozite uh, pe societăți statutare, precum spuneam, trebuie să se facă um, evaluări de impact detaliate. A doua întrebare, în ceea ce privește um, impozitul de mediu, iarăși, depinde foarte mult de, amân- de specificitățile taxelor. Să spunem, uh, taxa pe benzină ar putea duce la o creștere a costurilor legate de energie ori acestea au o pondere mai mare pentru oamenii cu venituri mai mici și, și, din păcate, în multe țări, în această categorie, femeile sunt prevalente. Trebuie văzut ce se poate face, care sunt politicile de atenuare. Eu uh, vreau să spun că propunerea mea este ca de fapt, eu spun că toate taxele de mediu deja au un impact din punct de vedere al genului. Evident, e vorba de niște uh, impozite și taxe importante, dar ar trebui să se verifice totuși și dimensiunea de gen. Ar trebui să avem un cadru de analiză, să facem o revizuire a studiilor existente, pentru că deocamdată sunt uh, mult prea puține studii care să aibă o abordare și a acestei chestiuni. Deci am uh, folosit sintagma growth friendly, care să încurajeze creșterea economice. Ei bine, pentru că se tot vorbește despre sisteme fiscale care să promoveze creșterea economică și nu care să promoveze copiii. În primul rând, nu e sigur că reducerile fiscale propuse chiar duc la creștere economică și apoi uh, e clar că acestea sporesc inegalitățile. Deci trebuie um, evaluate extrem de atent din punct de vedere al chestiunilor legate de gen. În ceea ce privește Consiliul privind uh, egalitatea de gen și politicile fiscale, eu propun uh, ca acest Consiliu să fie organizat atât la nivel european cât și la nivel național, dar să aibă entități separate. Știm bine că uh, de nu se ajunge la capacitatea ideală de expertiză. E nevoie de un consiliu, consilii respectiv de experți pe uh, chestiunile legate de uh, chestiunea de gen și politicile fiscale. Mulțumesc, domnul Van Damme are cuvântul. Vă mulțumesc uh, și mulțumesc pentru întrebările adresate. Mm, nu sunt obișnuit cu interpretarea simultană, sper că am înțeles bine ce ați spus. Ați vorbit despre uh, încurajarea uh, bărbaților mm, să își ia concediu parental. Da, dacă uh, Astfel s-ar... Uh, deci dacă ar fi plătite aceste concedii și pentru tați, uh, uh, aceștia ar fi încurajați să ia um, concediul. Deci, dumneavoastră propuneți că să se schimbe sistemul de 4 luni cu 700 de euro la 2,5 luni cu 1500 de euro, astfel încât să se compenseze mai mult pierderea de venit și, într-adevăr, tații să fie încurajați uh, să se ocupe mai mult de copii. Mie îmi place sistemul suedez în care cuplurile primesc un bonus pentru modul în care împart în mod uh, egal um, sarcina parentală. Dar Evident, uh, situațiile financiare sunt diferite de la o țară la alta. Belgia nu e, se scaldă în aceeași situație ca Suedia sau Norvegia. Apoi, în sistem de repartizare și costurile ar uh, reveni uh, pe umerii tinerilor, asta vrea să spuneți, nu? Nu. Dacă pensiile sunt finanțate de următoarele generații, trebuie să ne întrebăm cine le va finanța. Deci nu e răspunderea părinților să plătească doar pentru generația viitoare, ci și uh, familiile și oamenii fără copii să fie încurajați de a participa la acest sistem, prin fiscalitate sau altfel. Da, există reduceri pentru cuplurile cu copii, care vor plăti mai puține impozite. Asta e un fel de a contribui. Și apoi, cauțiunea maritală, vedeți că, până la urmă, avantajele mm, sunt îndreptate mai degrabă către alte categorii de populație practic ar însemna un transfer de la generațiile în vârstă către generațiile tinere. Nu știu, sper că v-am răspuns la întrebare. And now, Professor Gunnarsson, please. Doamnă profesor Gunnarsson, aveți cuvântul, cu microfon preferabil. Da, statistici există, și se dorește a se face mai multe în, acest, în această direcție. Dar se știe de multă vreme că în ceea ce privește instrumentele financiare, femeile pur și simplu nu există. În ceea ce privește uh, economiile, se știe bine că există o rată negativă în ceea ce privește economiile de capital. Deci, pentru a obține creștere economică, care să provină uh, din uh, uh, forța de muncă sau din capital, se știe foarte bine că, în general, bărbații sunt suprareprezentați. Femeile mai rar intră pe piețele de capital și își asumă aceste riscuri. E vorba despre mm, diferențe culturale, sociale între femei și bărbați. E un subiect mm, foarte, foarte interesant acesta al preoților catolici care sunt plătiți prin impozite. Mm, poate că mulți germani consideră că așa trebuie să stea lucrurile și în alte țări există practici fiscale sau uh, norme fiscale care fac ca o astfel de diviziune pe bază de gen în societate să fie văzută cu ochi buni până la urmă. Prin sistemul fiscal suntem de multe ori uh, gata să plătim pentru astfel de discriminare um, ca cea evocată în Germania, Și apoi, în ceea ce privește reforma um, concediului parental, se intră în discuții foarte aprinse în ceea ce privește finanțarea acestor concedii. Dar, uh, om, din păcate, aceste chestiuni nu se află în mâinile femeilor. A, trebuie să se facă uh, trebuie să existe competențe legate de gen mult mai uh, serioase în uh, rândul celor care se ocup de, ocupă de fiscalitate. Și eu cred că uh, aici, la nivelul instituțiilor europene, se regăsește puterea de a schimba ceva în acest sens. Eu una nu am această putere. Așa că, într-adevăr, vă puteți aduce contribuția. Mulțumesc. Uh, I would like to thank all speakers, all our experts. Le mulțumesc uh, tuturor uh, invitaților, experților și membrilor comisiei care s-au implicat în discuțiile de astăzi. Iată, am primit astăzi informații foarte interesante, de mare valoare, care ne vor ajuta în activitatea noastră viitoare. Vă mulțumesc încă o dată. Dear colleagues, we will start a vote in uh, one or two minutes. Please prepare for the vote. Vom uh, începe votul în curând. Vă rog să vă pregătiți.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 colleagues, are you ready? Dragi colegi, suntem cu toții gata de vot? Votăm pe întrebările cu solicitare de, de răspuns oral în ceea ce privește căsătorile timpurii. Vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Vot final. Am deschis votul. Am deschis votul, deci. Votul rămâne deschis, s-a închis și se adoptă. Următoarea, amendamentele legate de includerea chestiunilor legate de gen, impactul comerțului internațional asupra lanțului de valori globale. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 7. Pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Compromisul 1. Pentru? împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Amendament oral Eh, al grupului S și D. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și pe două părți, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificare. La amendamentul 11 am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Amendamentul 13, pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă, într-adevăr, la o distanță de un vot. Amendamentul 14, pe, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 15, pe două părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerente, amendamentul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 2 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendament 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vă mulțumesc. Gata, s-a terminat cu voturile pe ziua de astăzi și ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Colleagues, we will continue our meeting. Dragi colegi, ne continuăm întâlnirea cu punctul 8, nevoia unei strategii pentru prevenirea decalajului în ceea ce privește nivelul pensiilor. Aș dori să o invit pe doamna Agnieszka Clondomenciuc, autoarea studiului, să ne prezinte Uh, lucrarea dânsei. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, pentru ocazia de a prezenta acest studiu și de a vă prezenta chestiunile care țin de decalajul de gen la nivelul pensiilor, care nu se referă la actualele pensii așa și acum se consideră um, general, ci o perspectivă în viitor, dată fiind situația actuală a femeilor pe piața muncii și actualul format al sistemelor de pensii. De ce este important să ne gândim uh, la decalajul de pensii în perspectivă viitoare? Pentru că ce constatăm acum la nivelul pensiilor reflectă uh, formate de pe piața muncii anterioare. Totuși, există modificări pronunțate în ceea ce privește activitatea femeilor pe care ne-am observat în ultimii ani, dar și în ceea ce privește reforma pensiilor. Îmbătrânirea populației a dus la reforma vârstei de pensie, introducerea unei mai bune corespondențe între veniturile la nivelul întregii vieți și uh, nivelul pensiei participarea femeilor pe piața muncii de asemenea se modifică. În anumite țări, femeile lucrează mai mult datorită unei vârste de pensionare mai ridicate sau datorită unei participări ridicate pe piața muncii. Dar mai există și forme tipice de activitate care de asemenea afectează pensia. Ținând cont de aceste fenomene, este foarte important să înțelegem care sunt riscurile pentru viitorul decalaj la nivelul pensiilor din perspectiva genului. Studiul propune un index care privește în viitor, în ceea ce privește acest decalaj de pensii din punct de vedere al genului. Și în ce am încercat să uh, ținem cont de mai mulți indicatori. Și iată că astfel ajungem la uh, Um, o perspectivă ca lui uh, acestor uh, factori uh, la nivelul pensiilor, nu doar actualmente, ci și în viitor. Și aș dori să vă încurajez să dezbateți astfel de chestiuni pentru a analiza de ce anumite țări au rezultate mai bune decât altele. Cum influențează decalajul la nivelul pensiilor formatul actualelor sisteme sociale și sisteme de pensii. Există foarte multe diferențe la nivelul pensiilor între femei și bărbați, care, de fapt, sunt rezultatul celor ca, evenimentelor din viața activă, care este participarea femeilor, nivelul salarial, intensitatea participării femeilor pe piața muncii. pentru a măsura acest decalaj la nivelul pensiilor în ceea ce privește genul, este important să ne gândim la soluții care se bazează pe anumite principii sau caracteristici. unul Comparabilitatea. modul în care putem măsura diferențele între nivelele de pensii în viitor între femei și bărbați trebuie să se bazeze pe indicatori care sunt com- să fie comparabili între țări. Deci trebuie să folosim dat, baze de date și surse de date similare sau comparabile. Trebuie să fie uh, sustenabil, deci înseamnă că indicatorii care sunt folosiți pentru astfel de măsurători trebuie să fie calculați în mod uh, regulat. Și acest index uh, pe care îl propunem se concentrează asupra măsurării rezultatelor ca să țină cont de evoluțiile efective în ceea ce privește piața muncii și sistemele de pensii și ar trebui să se concentreze asupra felei generației de femei active. Pentru că odată ce se achită pensii, nu mai sunt prea multe lucruri pe care le putem face pentru a schimba nivelul pensiilor, dar politicile pot influența modul în care vor uh, fi acumulate pensiile pentru viitor. Și, în fine, acoperirea. Modul în care indexul propus uh, este alcătuit acoperă cele 28 de state membre, dar se bazează pe indicatori care pot fi calculați și pentru țări în afara UE, deci poate fi folosit pentru un set mai amplu de țări ca și comparație. Cum se compune acest index? Are două domenii unul care se leagă de mm, viața activă și celălalt de sistemul de pensii. Domeniul vieții active are un, um, o ponderare de 65% datorită faptului că majoritatea diferențelor la nivelul pensiilor au sunt generate de diferențele de pe piața muncii. Este o propunere a experților dar se bazează și pe experiențe din Polonia pe care le-am analizat împreună cu un coleg, care arată că riscul de a beneficia de pensia minimă, de fapt, uh, se datorează situației de pe piața muncii. Două treimi din aceste cazuri, de fapt. De aceea, această ponderare pe care vă propun între cele două domenii. Indicatorii de care am ținut cont la nivelul vieții active, număr de ani lucrați, număr presupus, dar în uh, baza actualei rate de ocupare a femeilor, în comparație cu 40 de ani. 40 de ani este perioada de, uh, ca, care se ia în calcul pentru rata de înlocuire a pensiilor. Dacă ne uităm la nivelul de adecvare, atunci uh, acesta se bazează pe premisa că femeile lucrează 40 de ani, deci nivel de adecvare a avut în vedere de Comisie și de statele membre. Însă e sigur că există diferențe. Asta este un nivel potențial. Cel de-al doilea indicator este decalajul între salarizare, uh, între femei și bărbați și intensitatea ocupării. Pentru că multe femei lucrează doar cu normă redusă, ceea ce înseamnă că și contribuțiile lor la pensii sunt mai mici. Toți indicatorii din această rubrică se bazează pe datele disponibile din uh, analiza pieței muncii. În ceea ce privește sistemul de pensii, ne bazăm pe raportul de adecvare și proiecții ale ratei de înlocuire potențiale care se publică la fiecare trei ani, deci se ui, analizează lucrurile într-o perspectivă viitoare, la nivel de trei ani compensarea datorită unei întreruperi a activității pentru concediu de maternitate. Asta în comparație cu o femeie care nu are concediu de maternitate. Redistribuirea pensiilor este un factor care măsoară relația dintre înlocuirea teoretic, rata teoretică de înlocuire a unui lucrător care a câștigat două treimi din salariul mediul în, pe durata vieții active și cineva care câștigă 100% din salariul mediu. Datorită faptului că multe femei câștigă sub mediu, ar însemna că ar putea beneficia mai mult de pe urma redistribuirii la nivelul sistemului de pensii. Indexarea pensiilor e o valoare care măsoară valoarea pensiilor la 10 ani după pensionare, în comparație cu pensia obținută imediat la pensionare. Așa cum ați auzit uh, anterior, femeile trăiesc mai mult decât bărbații, deci pot beneficia de pensie un număr mai mare de ani și de aceea este important să vedem dacă valoarea uh, pensiei, comparație cu valoarea inițială, rămâne la același nivel sau se reduce datorită indexării. Ultima parte a acestui set de indicatori se referă la diferențele de pensii datorită diferențelor de vârstă de pensionare. În mare majoritate a statelor membre, vârsta de pensionare pentru bărbați și femei este egală, dar există și țări cu vârsta de pensionare diferită, Bulgaria, România, Slovenia și Polonia. Trebuie doar să mai verific încă o dată ca să fiu sigură. Deci, uh, e corect. Polonia s-a alăturat recent acestui grup de țări. Această hartă vă prezintă valoarea calculată a acestui uh, index uh, viitor, care măsoară decalajul țările uh, care au cel mai mare scor sunt cele vizualizate cu verde, iar scorurile cele mai mici, partea cu roșu, aici femeile lucrează cel mai puțin, decalajul de gen este ridicat și o mare parte din femei, de fapt, lucrează o normă redusă care afectează valoarea indexului, ceea ce se reflectă și în numărul destul de ridicat al acestui decalaj actual la nivelul pensiilor. Deci, țările cu un scor ridicat au uh, politici pentru piața muncii și în domeniul pensiilor care reduc acest decalaj de pensie uh, țări cu un scor uh, scăzut au o altă situație pe piața muncii și a sistemului de pensii care duc la acest, acest decalaj mai mare. Aș dori să vă atrag atenția asupra diferențelor în ratele de ocupare. Este unul dintre motivele cele mai importante în uh, calcularea acestui decalaj uh, de gen. Aici avem rata de ocupare pe vârste și arătăm și valorile cele mai ridicate și cele mai scăzute între țările UE cu verde este vizualizată media, iar uh, partea verde deschisă, nivelele minime și uh, maxime. Vedeți așadar că există o diferență semnificativă între statele membre în ceea ce privește nivelele de participare. Diferență uh, cu atât mai mare la vârste mai înaintate, la peste 45 din ani, în anumite țări există tendință de o pensionare mai rapidă pentru femei, ceea ce se traduce în uh, mai puțin lucrați, mai salariu mai mic și pensii mai mici în comparație cu bărbații. Acum, dacă ne uităm la actualul decalaj uh, la nivelul pensiilor în funcție de gen, calculat în baza datelor de care dispunem, folosind uh, Uh, analiza o în ceea ce privește condițiile de viață și veniturile, vedem că există și corelări pozitive. Cu toate acestea există țări care au un scor destul de bun în momentul de față și unde um, datorită modificării situației femeilor pe piața muncii, poate apărea un risc viitor în sistemul de pensie. Câteva concluzii. Ce se poate face pentru a reduce acest decalaj la nivelul pensiilor între femei și bărbați în viitor? Stimularea politicilor care vizează reducerea diferențelor pe piața muncii între femei și bărbați, prin facilitarea tranziției de la școală în viața activă. Femeile au un risc mai mare de a nu fi nici la școală, uh, nici uh, într-o formă de instruire, ceea ce le poate afecta șansele pe piața muncii în continuare. Accesul, de asemenea, pentru la servicii de îngrijire, nu doar pentru copii, dar și pentru adulți mai vârstnici, de care de asemenea se ocupă. Stimularea extinderii vieței active prin uh, creșterea vârstei de pensionare, promovarea salarizării egale pentru muncă egală, un aspect pe care nu cred că trebuie să-l subliniez mai mult în această comisie. Mai există și alte soluții în interiorul sistemelor de pensie, însă sistemele compensatorii din cadrul uh, sistemelor de pensie nu pot înlocui politicile pentru piața muncii, însă sistemele de pensii trebuie monitorizate din perspectiva modului în care se alocă astfel de beneficii de pensie pentru întreruperea viaței activei vieții active pentru creșterea copiilor și pentru îngrijirea vârstnicilor, o corelare a vârstilor de pensionare, astfel încât să nu există penalizări datorită unei uh, pensionări anticipate. Și modificarea anumitor reguli de indexare, care potențial uh, poate duce la acest decalaj între pensii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea acestui studiu și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Lascarevici. Przewodnicząca, mam pytanie, ale też i komentarz. Mulțumesc, doamna președinte. Am un comentariu de formulat și o întrebare. Mai întâi, Aș dori să mulțumesc doamnei expert pentru această prezentare și pentru raport. Eu cred că acest subiect al discrepanței de pensii între femei și bărbați este un subiect deosebit de important, care a fost mult discutat în acest mandat al Parlamentului, încă de la bun început, pentru că trebuie să analizăm întregul subiect. Deci ne mai așteaptă multe lucruri care trebuie să fie realizate și asta reprezintă o, un indicator important pentru munca noastră viitoare. Ceea ce mi se pare mie interesant în raport este faptul că ați subliniat cauzele și mecanismul um, în virtutea căruia există aceste discrepanțe de pensii. Există o componentă de piață în ceea ce privește participarea femeilor la piața muncii, cât de mult lucrează, dacă lucrează cu normă întreagă, cu normă redusă, etc., etc. și uh, V-ați referit de asemenea și la dimensiunea acestei discrepanțe și aici există alte componente care intervin și care afectează în mod clar pensia și care ar putea fi interesante din punct de vedere al politicienilor, pentru că, așa ca și politicienii mai simplu să schimb ceva la componenta de pensie decât să intervii pe piața muncii. Raportul demonstrează că există un impact al componentei de piață asupra pensiei și atunci întrebarea este următoarea. E clar că durata muncii depuse de femei este importantă pentru a determina volumul viitoarei uh, pensii și a beneficiilor aferente, așa că trebuie să ne concentrăm pe acest aspect. Și aș avea două întrebări. Prima întrebare. Într-o parte a raportului, noastră spuneți că există anumite categorii care sunt victime la întregului sistem. Uh, Aș dori să precizați un pic, dacă ați putea detalia acest aspect. Și o a doua întrebare se referă la metodologia aleasă, pentru că dumneavoastră spuneați că e foarte greu să găsești date comparabile și că e nevoie de indicatori Și aș vrea să știu dacă avem vreun indicator care să ne ajute să evaluăm în ce etapă ne aflăm. Și dacă putem să avem niște indicatori așa pentru a face previziuni de viitor. Deci asta referitor la metodologie. Acum aș dori să știu dacă avem un set de date care să ne permită să utilizăm astfel de indicatori. Deci, cum putem fructifica aceste date care deocamdată nu sunt comparabile? Cum le putem modifica sau cum le putem uh, transforma în așa fel încât să avem informații asemănătoare pentru a putea face comparații? Care este părerea dumneavoastră? Ce ar trebui să fie făcut în așa fel încât să putem avea la final date comparabile, uh, fiabile, care să ne permită să construim câțiva indicatori și care să ne permită să organizăm niște previziuni de viitor? Uh. No more questions, no more comments, so please answer. Mulțumesc, nu mai sunt alte întrebări, alte comentarii, atunci am să dau din nou cuvântul doamnei Kotlovska. Mm. Większość systemów, w większości systemów emerytalnych w Europie istnieją mechanizmy, które... Mulțumesc, doamna președinte. Mare majoritatea din schemele de pensii din Polonia, din Europa în general, au niște mecanisme pentru a compensa întreruperea unei cariere și există și soluții specifice pe acest subiect. Spre exemplu, în Germania există o soluție prin care pentru fiecare copil un părinte sau ambii părinți primesc un fel de bonus de pensie sau niște beneficii suplimentare dincolo de faptul că au, de durata carierei lor sau de, alte, de, alt, de alți factori. Deci, în sistemul polonez, spre exemplu, avem o altă soluție diferită pentru concediu parental. Părinții care utilizează acest concediu au în continuare uh, aloca- contribuțiile plătite înspre uh, sistemul de pensii fără de care pensia ar fi mai mică pentru că ar fi o întrerupere a carierei. E clar că există diferite soluții în diferitele state membre și raportul utilizează niște indicatori care ne permit să avem și niște previziuni de viitor pentru a ști care sunt eventualele compensații ce pot fi acordate celor care au întreruperi de carieră. Deci, am, din acest punct de vedere, am fost în măsură să analizăm în ce măsură uh, uh, o astfel de întrerupere de carieră va avea o incidență asupra viitoarei pensii. Știm că există țări care compensează mai mult pentru astfel de întreruperi de carieră, spre exemplu concediu parental, și care reduc astfel discrepanța de pensii. Și cred că e un factor foarte important. În multe țări, pensiile femeilor cu întrerupere de carieră sunt mai mici comparativ cu acelora ale femeilor care nu au avut o întrerupere de carieră. Plecând de la același număr de ani prestați și la același nivel de salarizare. Deci e ceva care trebuie să fie evaluat. Aici vorbim despre indicatori care țin seama de o întrerupere de carieră de 3 ani, dar dacă a fost mai mult, dar dacă a fost peste 3 ani, atunci ar trebui să putem analiza și să putem actualiza aceste previziuni pentru a avea o analiză mai aprofundată. Acum, în ceea ce privește metodologia, trebuie să ne bazăm pe indicatori care să fie comparabile în întreaga Europa. Și, bun, aici mai întâi am utilizat uh, date din diferite studii și anchete pe forța de muncă și e clar că trebuie să utilizăm și informații care să fie evaluate, să fie vorba de indicatori stabili care să poată fi fiabili și noi dispunem de astfel indicatori încă din 2014. De ce 2014? Pentru că indicatorii de pensie atunci au fost evaluați. Și cât de curând vom avea, peste 2 ani, vom publica datele valabile pentru 2016 ca și parte din schemele de stabilitate a pensiilor și de adecvare a acestora. Dar evident că întotdeauna e loc și de mai bine pentru a avea informații și mai fiabile și mai actualizate. Și deci, dacă e să ne bazăm pe datele existente, pe numărul de ani uh, prestați și nivelul de salarizare, poate că am putea veni cu niște simulații, niște ipoteze, în așa fel încât să putem avea previziuni de viitor în ceea ce privește uh, nivelul de pensii uh, al femeilor. Acum nu știu dacă aceste uh, informații sunt disponibile în toate, state, în toate statele membre, însă aceste date ne oferă posibilitatea de a măsura riscul eventual de discrepanță de pensie pe viitor. Mai este și una, există și un alt aspect foarte important. Ocuparea. Cineva care a lucrat 40 de ani și poate și mai mult, e clar că există acum, drepturi de pensie acumulate. Dar există discrepanțe pentru că sunt femei care lucrează mai puțin timp, uh, au o carieră mai scurtă, iar nivelul lor de salarizare este mai mic și atunci achiul în ceea ce privește drepturile de pensie e diferit. Deci, capitalul de pensie pentru femei și bărbați se acumulează diferit, dincolo de compensații și de diferitele mecanisme care nu sunt întotdeauna în măsură să uh, acopere aceste diferențe acumulate în timp. Și trebuie să ne asigurăm că putem corecta aceste cifre E clar că există consecințe și impact asupra diferitelor șabloane de stabilire a pensiilor, deci ar trebui ca sistemul de compensații să fie unul eficient atunci când vorbim despre drepturile de pensii, pentru că asta s-ar putea să ducă la o contracarare a efectelor scontate. Deci trebuie să fim prudenți și să... E clar că politicile de piață sunt foarte importante când vorbim despre diferența de salarizare și de pensie între femei și bărbați. Mulțumim, spune doamna președinte, mulțumim pentru prezentarea studiului, mulțumim pentru răspunsurile acordate la întrebări. Uh, dear colleagues, it was the last point of our agenda. Dragi colegi, era ultimul punct de pe ordinea noastră de zi și vreau să vă amintesc că următoarea noastră ședință va avea loc în data de 8 iunie la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc tuturor. La revedere! Mulțumim și interpreților, spune doamna președinte. Noi mulțumim și noi, doamnei președinte. Vă urăm după amiază plăcută.